Ora uh, l'ordine. Urmează acum pe ordine de zi raportul Eceleria, o piață integrată a serviciilor de livrare a coletelor pentru dezvoltarea comerțului electronic. Are cuvântul domnul raportor, 4 minute, vă rog. presidenta. Eh, Queridos colegas, el mercado único digital de Europa. Mulțumesc, domnule președinte. Piața digitală europeană este una dintre prioritățile noastre. În acest mandat ne-am concentrat asupra acestui domeniu pentru a duce la bun sfârșit piața unică. Nu se poate, și se poate spune că ne-am trezit digital în ultimii patru ani în Europa. Am reușit să creăm un mediu digital în Europa și este un mediu al oportunităților, al oportunităților de a ieși din criză, de a um, aprofunda piața unică, de a crea mai multă încredere în rândul consumatorilor și de a recâștiga competitivitatea Uniunii Europene care a lipsit în ultimul uh, timp, mai ales când ne gândim la concurenții principali ai Uniunii Europene. Și pentru piața locurilor de muncă este o oportunitate, o oportunitate de a-i integra pe tineri și de a crea locuri de muncă. În timpul acestui mandat am uh, avut o serie întreagă de inițiative care au uh, adus uh, mai aproape crearea unei reale piețe interne digitale. o economie digitală, reală, este foarte importantă la ora actuală pentru a duce la bun sfârșit piața unică pentru comerț electronic, ceva decis uh, în septembrie 2010, urmat apoi de legislație din decembrie 2012. Iată, acum avem o foaie de parcurs pentru a duce la bun sfârșit piața unică, un element susținut și de către un document referitor la finalizarea pieței unice în acest domeniu. Am avut reuniuni lunare din ianuarie 2011. În aceste reuniuni am reușit să elaborăm o serie întreagă de rapoarte. Așadar, s-au făcut foarte multe, însă lucrurile nu au fost duse la bun sfârșit. Asta încercăm să facem prin acest raport. Și anume, referitor la cum primim bunurile pe care le cumpărăm pe internet. Pentru a avea o piață unică, integrată pentru livrarea bunurilor, trebuie să facem eforturi. Este un element esențial, este elementul cheie asupra, pe care se bazează cetățenii și consumatorii. Trebuie să avem sisteme de, de livrare în întreaga Europa care să per permită consumatorilor și întreprinderilor, mai ales IMM-urilor, să facă comerț online și care să permită ca produsele comandate să ajungă la destinație rapid și în mod sigur. Trebuie așadar să îmbunătățim situația actuală. Aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru cooperare. Pentru cooperare au fost foarte dispuși să găsim uh, amendamente de compromis. Și în, uh, la nivel de comisie, acest, acest raport a fost adoptat în mod unanim. Dați-mi voie să închei prin a spune că munca nu s-a încheiat, mai avem multe de făcut și mai sunt multe provocări uh, de combătut până să ajungem uh, să avem piața unică. Următorul, uh, următoarea legislatură și următoarea comisie vor trebui să preia eforturile noastre de până acum pentru a atinge acest obiectiv, acest vis al pieții unice. Aș dori să închei prin a spune, cum fac de fiecare dată, că calea de ieșire din criză este o cale digitală. Mulțumesc! Ora per il catch di Mulțumesc! Acum, în cadrul procedurii catch di are cuvântul doamna Isaia. Markkinoiden kasvupotentiaalia ei saada... Mulțumesc! foarte mult. Într-adevăr, potențialul de creștere de pe piața unică nu poate fi optimizat decât dacă ne asigurăm că aceste servicii logistice sunt la înălțime. Mă gândesc că mai ales la situația IMM-urilor. Pentru ele este foarte important că serviciile de livrare uh, sunt eficiente, de asemenea și că politica de returnare a articolelor e uh, funcțională. La Comisia de Ocupare, când am uh, pregătit acest raport, ne-am dat seama că acest domeniu în plină expansiune poate încuraja anumite companii, anumite firme Uh, să uh, aibă practici uh, neloiale, să ridice prețurile, de exemplu, să opteze pentru, pentru strategii de fixare a prețurilor pentru a-i descuraja pe, pe competitori de pe piață. Grație. Mulțumesc. Doamna Țicău acum.

în numele colegului meu, Michel Barnier, dați-mi voie să mulțumesc uh, în primul rând raportorului și Comisiei IMCO pentru contribuția prețioasă pentru o acțiune comună pentru dezvoltarea pieței unice digitale în Europa. Acum câțiva ani, Comisia a lansat un plan de acțiune ambițios pentru comerțul electronic și serviciile online. Obiectivele sunt să se adapteze mediul offline la realitățile online și de a se crea oportunități online pentru furnizorii de servicii și pentru consumatori. 16 acțiuni au fost întreprinse de către comisie, de exemplu modernizarea sistemelor de plăți electronice, neutralitatea internetului și uh, copyright-ul. o altă inițiativă uh, importantă se referă și la livrarea pachetelor. Aceste activități au un uh, impact direct asupra viața noastră de zi cu zi, ca consumatori sau um, comercianți. Livrările sunt un element cheie pentru crearea uh, încrederii între furnizori și co uh, consumatori. Consumatorii online caută produse în întreaga Europa, însă aproximativ 45% dintre consumatori declară că sunt îngrijorați de, liv- de livrare în tranzacții transfrontaliere. Pentru comercianții online și mai ales pentru IMM-uri, performanța și um, eficacitatea costurilor în ceea ce privește livrările este esențială. Însă, multe dintre ele consideră acest domeniu ca un obstacol. Așadar, pentru a promova comerțul electronic, trebuie să ne asigurăm că structura offline pe care se bazează funcționează cât se poate de eficient. Avem nevoie de un sistem de livrări care să respecte așteptările atât ale consumatorilor cât și ale IMM-urilor, un sistem care să funcționeze repede pentru a facilita viața de zi cu zi a consumatorilor și întreprinderilor și un sistem care să creeze mai multă încredere în uh, comerțul electronic. O serie întreagă de aspecte au fost identificate uh, în urma consultării publice lansate la, lansate la finalul lui 2012. Pe baza aceasta și având în vedere și um, ideile din raportul dumneavoastră, Comisia a adoptat o foaie de parcurs în decembrie 2013. Această foaie de parcurs prevede noi acțiuni pentru a uh, face față provocărilor și problemelor în ceea ce privește livrările cu care se confruntă consumatorii și întreprinderile. Foaia de parcurs se referă la rolurile diferitelor, diferiților actori, la acțiuni din partea statelor membre și al Uniunii Europene. Aceste acțiuni se concentrează asupra trei obiective principale. În primul rând, mai multă transparență și mai multă informație pentru toți actorii de-a lungul lanțului de aprovizionare, inclusiv și nu numai consumatori și întreprinderi, apoi creșterea calității serviciilor, mai ales uh, la nivel transfrontalier și, în al treilea rând, garanții mai uh, bune pentru consumator dacă ceva nu funcționează în mod adecvat în cazul unei livrări operatorii de livrări, um, um, întreprinderile și asociațiile de consumatori au început deja discuții constructive. Mulți operatori au început să dezvolte soluții care ar putea să corespundă mai degrabă așteptărilor consumatorilor. Industria este, mm, face mari eforturi. Ne așteptăm la rezultate și vom monitoriza situația pentru a ne asigura că angajamentele sunt respectate. Considerăm că trebuie luate acțiuni în plus pentru a asigura nevoile IMM-urilor, dar și a unor regiuni mai puțin accesibile și pentru a oferi uh, comercianților în acest domeniu și consumatorilor servicii mai transparente. Discuțiile trebuie să continue și în cadrul um, dialogului social pentru a ne asigura că locurile de muncă respectă standardele în acest domeniu. Comisia, bineînțeles, va susține toate aceste eforturi și îi va implica pe toți actorii interesați. Vom monitoriza activitățile sectorului în următoarele 18 luni, iar apoi vom determina dacă este nevoie de acțiuni suplimentare. Mulțumesc! Grație la discuție. Mulțumesc, dezbaterea s-a încheiat, votul va avea loc mâine la ora 11.30. Acum, uh, ultimul raport de pe ordinea de zi este raportul Nicolai privind femeile migrante fără acte de identitate în Uniunea Europeană. Are cuvântul acum patru minute doamna raportor